tutti e a tutte, possiamo iniziare. Bună ziua tuturor! Cred că putem să începem reuniunea noastră. În primul rând, consider că ordinea de zi este adoptată. Am de făcut o singură comunicare foarte scurtă. Și anume, în februarie 2019 am adoptat trei rezoluții de urgență. Una cu privire la Republica Cecenia și cazul lui Oriev Cicevev, a doua a avut de-a face cu Zimbabwe, iar a treia apărători ai drepturilor femeilor în Arabia Saudită. Astăzi, pe ordinea de zi, avem un studiu referitor la folosirea nepotrivită a celor alerte roșii din partea Interpolului cu impact asupra drepturilor uh, omului. Evoluții recente, societatea civilă, organizații civice și internaționale, tot um, semnalează cazuri de uh, situații când Sistemul Interpol de semnalare încalcă drepturile omului, ale activiștilor și ale ziariștilor care îndrăznesc să critique aceste situații. Și în trecut am avut uh, oaspeți care ne-au povestit despre Interpol, despre încălcările drepturilor omului, de această organizație și așa mai departe. Deci noi am cerut un studiu pentru a vedea care este situația efectiv pentru că e un subiect care a fost în dezbatere. Începând cu 2015, Interpolul a pus uh, în mișcare o serie de reforme cu consecințe semnificative asupra protecției drepturilor persoanelor vizate, inclusiv în ce privește procedura. Acum dorim să facem un bilanț în ce privește problemele care încă mai uh, persistă având în vedere că încă mai sunt cazuri de alerte roșii care sunt uh, manipulate în mod uh, incorrect, este clar că e nevoie de mecanisme internaționale care funcționează bine, transparente, în domeniul cooperării polițiene și judiciare. Aceste mecanisme trebuie, bineînțeles, să aducă garanții juridice și procedurale pentru persoanele vizate. Deci este cazul și uh, alertelor Interpol. Astăzi îi avem printre noi pe autorii studiului, dar și reprezentanța Interpolului, ca să înțelegem mai bine care este situația actuală. Avem un cercetător de la Londra și un altul din Danemarca, cercetător. Gans Hulter, apoi director, director de studii în Regatul Unit. Gabriela Iancuc, apoi uh, Mary Rodriguez de la Interpol, Consiliul General. Astfel putem să începem dezbaterea pe fond deci să vedem acest studiu și apoi să discutăm în continuare pe marginea lui. Dau cuvântul uh, domnei Rasmus Vandal, domnului. Vă rog. rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am fost cu toții prezentați, eu voi fi primul vorbitor. În primul rând vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat uh, ca să ne adresăm comisiei dumneavoastră pe această chestiune importantă este foarte clar care e problema principală. Și anume, sunt țări care utilizează abuziv aceste notificări roșii pentru a-i uh, persecuta pe luptătorii pentru drepturile omului, oponenții politici uh, pentru încălcări ale drepturilor omului. În raportul nostru am făcut o trecere revistă a abuzurilor din 2015 încoace pentru a încerca să descriem evoluțiile recente care au fost uh, întreprinse de Interpol și să identificăm domeniile în care pot să se facă reforme legate de modul în care se folosesc aceste notificări roșii și avize. Am uh, făcut de asemenea 12 recomandări înaintate comisiei. Cred că e important să spunem, uh, apropo de chestiunea principală, că suntem cu toții în aceeași barcă, cu toții avem nevoie de un Interpol puternic și e foarte greu să ne imaginăm o situație fără un Interpol puternic. Dar avem nevoie ca statele membre să poată să aibă încredere în modul în care se gestionează cazurile la Interpol. Alinierea statelor membre, 194 sunt, de asemenea state membre, la o practică consecventă într-o asemenea organizație este una din cele mai uh, grele provocări de reglementare din lume. Este foarte important să recunoaștem acest lucru. Și am fost foarte impresionați când am făcut studiul uh, în legătură cu pașii făcuți din 2014 și inițiativele la care am asistat uh, din partea Interpolului și a oficialilor care sunt astăzi aici din partea Interpol. Așa încât trebuie să spun că raportul acesta nu este în niciun caz o chestiune de critică sau un mijloc de a critica Interpolul. Din contră, este un exercițiu care încearcă să analizeze ce s-a întâmplat și încearcă să găsească modalitățile de a merge înainte mână în mână, modalitățile de a găsi soluții la problemele cu care ne confruntăm. Raportul pe care îl aveți în fața ochilor și mulțumim Interpolului că face o declarație în acest sens și mai important, anexa în care sunt câteva erate legate de câteva erori materiale din raport, uh, suntem, uh, îi mulțumim pentru acest lucru și mulțumim pentru corecturile făcute. Și bineînțeles le vom include în raport cât mai curând cu putință. În cele din urmă scoatem în evidență câteva puncte și vrem în primul rând să le scoatem în evidență pentru dumneavoastră. În primul rând, considerăm, după ce am făcut acest studiu, că e posibil ca dumneavoastră să folosiți resursele existente în Uniunea Europeană și în statele membre să folosească măsurile necesare pentru a îmbunătăți uh, responsabilitatea uh, procedurală în ce privește utilizarea acestor notițe roșii pentru a spori nivelul de transparență atât în cazurile individuale cât și în operațiunile organizației în sine și în al treilea rând să puneți la dispoziția Interpolului controlul asupra datelor comunicate prin canalele Interpolului. Să puneți în aplicare politica pentru refugiații a Interpolului în totalitate și să puneți în aplicare politica de protejare a datelor private în practica Interpolului. Sunt câteva din recomandările pe care vreau să le subliniez și o să-i dau cuvântul acum Gabrielei Ivan Cucu. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Cum spunea domnul Van Dalen deja în prezentarea studiului, ca de obicei am apăsat pe butonul greșit. Acum avem și diapozitivul corect. Mă scuzați pentru problema tehnică, se mai întâmplă. Studiul a fost uh, redactat la cererea acestui subcomitet subcomisii pentru drepturile omului și descrie și evaluează măsura posibilului, conform informațiilor disponibile, situația curentă și tendințele în ceea ce privește utilizarea abuzivă a vizelor și notițelor roșii face o viziune generală asupra acestor abuzuri și descrie reformele care au fost făcute de Interpol ca și face o evaluare a punerii în aplicare. Raportul, de asemenea, analizează reacțiile Uniunii Europene și a statelor membre și pe această bază identifică anumite practici care trebuie încă reformate sau domenii în care trebuie acordată mai multă atenție. Studiul în sine se bazează în esență pe o metodologie anume. Înainte de a trece la metodologie, vreau să vorbesc despre chestiunea în sine, a rapoartelor. Raportul se referă la notificările roșii, în esență. Ce este sistemul acesta de notificări al Interpolului? Unii știți, unii nu. Sistemul acesta permite circularea acestor alerte, a acestor notificări în legătură cu persoane care sunt căutate pentru diverse bănuieli de uh, infracțiuni sau care cunoscute pentru asemenea uh, chestiuni. Notificările sunt uh, împărțite în mai multe categorii pe culori și au o metodologie foarte strictă și o structură foarte strictă pentru a putea fi plasate de Interpol și statele membre pe canalele de distribuție. O notificare roșie, cea mai importantă chestiune, este o cerere de a căuta uh, locul în care persoana respectivă se află pentru a putea fi extradată. Circulă prin sistemul de notificare al Interpolului și pentru că persoana respectivă a fost arestată de mai multe ori, este foarte aproape de trebuie uh, asigurată multă atenție pentru Uh, drepturile fundamentale ale persoanei. Deci toate măsurile care se referă la punerea în aplicare a notificării roșii de către statul membru trebuie să fie avute în vedere. Mai mult decât atât, în raport mai discutăm un aspect pe care îl considerăm necesar pentru că uh, nu opinia publică nu face deosebirea foarte bine între anumite situații și am vorbit și despre difuzări. Ce, de ce sunt difuzările acestea diferite de notificările roșii? Sunt mai puțin formale, pot fi folosite ca cerere de arestare sau localizare a unei persoane, dar circulă doar într-o bază, pe o bază bilaterală, adică dintr-un stat membru în celălalt stat membru. Există un sistem de verificare pe care îl pune în aplicare Interpolul, uh, și circulă și sunt înregistrate în sistemul de informații penale ale Interpolului. În acest raport, cum spunea doctorul Vandel, Evident că se află foarte multe lucruri care nu se întâmplă corect atunci când se face schimbări, schimbul de date sau schimbul de informații sau de notificări roșii, dar am observat de asemenea că Interpolul face eforturi uriașe pentru a reforma și pentru a îmbunătăți sistemul, mai ales din 2015 încoace. Toate reformele care au fost puse în aplicare au fost uh, evaluate cu multă grijă. Pentru a atinge acest rezultat se folosește o metodologie și permiteți-mi acum să vă prezint pe scurt metodologia raportului nostru. În esență, ne bazăm pe uh, studierea tuturor uh, informațiilor din surse deschise și a materialelor deschise din baze de date juridice sau universitare uh, și cele online, inclusiv cele oficiale de la Interpol sau Birourile Naționale de Poliție, rapoarte ale ONG-urilor și eu știu, ziare, articole de ziar. În felul acesta este o prezentare, uh, dacă vreți, totală a tuturor datelor existente pe această temă. Mai mult, pentru a îmbunătăți obiectivitatea studiilor, am făcut interviuri cu Secretariatul General al Interpol, cu reprezentantul pentru protecția datelor al Interpol, Uh, de la Fair Trials International, Fidel Rights Defenders și așa mai departe. Și reprezentanți ai Comisiei Europene, mai specific uh, Unitatea pentru Cooperare Polițienească. În al treilea rând, am uh, adunat mărturii din interviuri și am folosit și alte rapoarte întocmite de ONG-uri. E vorba de cazuri individuale care apar în anexa B a studiului într-o versiune abreviată, dar ele ne dau o imagine foarte bună a fiecărui caz în parte, a situațiilor cu care se confruntă de obicei persoanele care sunt subiectul unei asemenea notificări roșii și cărora li se încalcă drepturile omului fundamentale. Am adăugat o anexă, anexa 3. Este o colecție de rapoarte abreviate de la Comisia pentru Controlul Dosarelor de la Interpol, din baza lor de date, ca să informăm care este abordarea pe care o are Interpolul privind soluționarea acestor probleme. Cum spuneam, suntem mulțumim tuturor celor cu care am cooperat pe parcursul efectuării studiului, persoanelor care au răspuns la întrebări în timpul interviurilor. Iar acum o să vă prezint diapozitivul. Este un diapozitiv în care uh, prezentăm evoluția notificărilor uh, roșii și a difuzărilor pe baza datelor pe care am găsit-o în rapoartele anuale ale Interpolului, iar colegul meu, domnul Sutter, va uh, prezenta mai pe larg acest diapozitiv. Mulțumesc! Thank you very much, Gabriela. Uh, good afternoon. Thank you very much. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai acestei comisii. Uh, Acum vreau să vă spun câte ceva despre statisticele pe care le-a menționat Gabriela și de asemenea să fac trimitere și la reformele care sunt făcute pentru a revizui notificările roșii și transmiterile. În imagine, dacă aveți ochelari foarte bun sau un binoclu, probabil puteți să și vedeți cifrele pe care le afișăm. Voi încerca să vă fac un rezumat. Am obținut aceste cifre din raportul anual Interpol 2016-2017 și, de asemenea, din informații din surse deschise, dintr-o fișă Interpol care se numește Notificări Internaționale. Cu albastru în imagine puteți să vedeți notificările roșii emise avem trei zone albastre din 2010, 2016 și 2017. Avem de asemenea cu verde notificările roșii în circulație. Ceea ce încercăm să demonstrăm aici e că s-ar putea să existe o anumită cantitate misă în fiecare an, dar s-ar putea să existe un mai mare număr în circulație din anii anteriori. Și apoi cu turcoaz puteți să vedeți transmiterile care au fost emise și apoi cu galben numărul de transmiteri aflate în circulație această imagine, acest grafic ne arată creșterea înregistrate la notificările roșiile, roșii emise și în circulație din 2010 în 2017. Bineînțeles, ceea ce vedeți cu verde și albastru, însă puteți să vedeți și creșterea mare care a avut loc la transmiteri, transmiterile în circulație din 2010 până în 2016. Datele, și acestea apar în raportul nostru, ne permit să facem două observații importante. În primul rând, numărul de notificări roșii sau transmiteri e unul înalt și e nevoie de resurse substanțiale și gestionare juridică, de sisteme de revizuire. Apoi, această creștere la notificări și transmiteri emise și în circulație, această creștere a fost continuă în această perioadă de șapte ani, așa că se sugerează nevoia de o creștere corespunzătoare corespunzătoare în resurse și sisteme de gestionare juridică. Bineînțeles că e important pentru sistemul Interpol de notificări și transmiteri să funcționeze într-un mod eficient. De aceea trebuie să fie îndeplinite cererile din articolul 2 din Constituția Interpol și anume să nu fie încălcate drepturile omului și articolul 3 nu trebuie să uh, fie motivate politic aceste notificări. Și bineînțeles, pentru că vorbim de cooperare polițienească internațională, aceste date trebuie să fie fiabile drepturile cuiva sunt suspendate pentru că acea persoană e arestată. De aceea trebuie să îi fie protejate drepturile omului. Înainte să fie circulate aceste notificări roșii spre alte birouri naționale centrale, adică reprezentanții din partea națională a poliției, și trebuie să se asigure că transmiterea e în conformitate și se face o revizuire a acestei notificări roșii de grupul operativ în ceea ce privește transmiterile. E o echipă specială care a fost fondată în 2016 în interiorul gener- secretarului genera- general Interpol. Bineînțeles că e o reformă importantă, semnificativă și aceasta a fost salutată de organizațiile guvernamentale și neguvernamentale. Ambele au pus sub semnul întrebării faptul că acest grup operativ poate să facă revizuiri la timp a, a, pentru aceste notificări și transmiteri, tocmai pentru că au crescut atât de mult cifrele, cum putem să vedem în imagine. Există două domenii importante la care trebuie să ne gândim când ne gândim la abilitățile pe care le are grupul operativ de revizuire a notificărilor și transmiterile resurse suficiente și o punere în aplicare consecventă a Constituției Interpol și a propriilor reguli un proces echitabil. În octombrie 2018, Fair Trials, în raportul său, în care vorbeau despre dezarmarea instrumentelor de opresiune, spuneau că uh, există 40 sau 30 de membri ai personalului care sunt un amestec de avocați și polițiști. Dacă analizăm datele din imagine și pornim de la premisa că există 40 de persoane angajate care lucrează 200 de zile pe an, ținând cont de săptămâna de lucru și de vacanțe și poate și alte angajamente pe care le au, cum ar fi stagii de formare, există pe peste 30.000 de notificări roșii care au fost emise în 2017. Ar fi nevoie de 1,5 cazuri care să fie revizuite pe zi. E important să ținem cont de faptul că aceste date nu includ, nu includ cererile de notificări roșii, ci doar cele care au fost emise. Deci numărul de celor care sunt revizuite, dar nu, emise, e și mai mare. Apoi, Grupul operativ trebuie să revizuiască notificările aflate deja în circulație și mulțumim Interpolului pentru că ne-a confirmat faptul că există și cred că în interiorul grupului operativ există această revizuire a notificărilor roșii și a transmiterilor încă din 2018. Reducerea numărului în circulație, care de peste 52.000 de notificări pentru 2017, ne mai rămân 39.000 aproximativ de revizuit. Această cifră suplimentară reprezintă numărul total de cazuri de notificări roșii care sunt revizuite pe zi, ar fi peste 6 pe zi. Grupul operativ mai, re, mai uh, verifică și transmiterile. Nu se știe câte din cele aceste peste 85.000 de transmitere aflate în circulație în 2016 au fost pentru asemenea acțiuni coercitive, dar dacă ar fi 10.000 să spunem, atunci am vorbit de 662.103 ar însemna 7 cazuri de transmiteri de revizuit pe zi peste 8 dacă ar fi 35 de membri ai personalului și peste 10 dacă ar fi 30 de membri ai personalului. Aceste cifre ne arată presiunea existentă asupra grupului operativ. Apoi trebuie să existe o punere în aplicare consecventă a Constituției Interpol și regulilor sale, astfel încât să se asigure că notificările roșii și transmiterile nu încalcă drepturile omului nu este foarte clar ce fel de surse de informații verifică grupul operativ pentru a verifica informațiile pe care le primesc de la birourile naționale centrale, astfel încât să fie respectate articole din Constituție. Cum se asigură, de exemplu, că statutul de refugiat al unei, pers- al unei persoane în uh, care sunt informații, sunt informații confidenționale în statele membre și cum verifică dacă o extradare a fost refuzată. Există această presiune legată de resurse, chestiunile legate de transparență, așa că organizațiile guvernamentale și neguvernamentale au raportat abuzuri, deși există acest grup operativ. De exemplu, în statele membre, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Fair Trials și Centrul Stockholm și-au exprimat îngrijorările legate de abuzuri făcute de Turcia. După ce au fost uh, arestat un scriitor turc în 2017 și în 2018 Sali Muslim, care era copreședinte al Partidului Cur Democrat și au pe baza unor notificări roșii emise de Interpol. Trebuie să spunem că ambii au fost eliberați după aceea, după ce au fost procesați în funcție de aceste notificări roșii. Sali Muslim în 2018 a existat o notificare roșie în circulație. Nu știu data când grupul operativ uh, s-a ocupat, dar s-a întâmplat așa. Transmiterile sunt și ele verificate de grupul operativ, dar doar după ce transmiterea se poate să fi fost transmisă unui alt birou central național, la nivel bilateral. Înseamnă că acest birou național face propria verificare și nu există niciun fel de transparență cu privire la felul în care iau aceștia deciziile. Centrele, birourile naționale sunt uh, organisme interne care intră sub incidența autorităților polițienești de acolo, de aceea există o provocare în ceea ce privește respectarea regulilor de procedură. Chiar dacă grupul operativ hotărăște că ar trebui să fie ștearsă o transmitere, această transmitere a fost deja partajată cu mai multe birouri naționale și copiată în mai multe baze de date polițienești. Articolul 130-131 din Interpol, Interpolul poate să întreprindă măsuri coercitive pentru statele membre care încalcă asemenea reguli, însă nu există proceduri care să asigure ștergerea datelor aflate deja în circulație. De exemplu, în Cazul binecunoscut Bill Browder, Interpolul a spus că nu a emis o notificare roșie pentru acesta, deși Rusia ceruse în repetate rânduri acest fapt. Însă acest lucru nu a împiedicat Rusia să împărtășească informații care au dus la arestarea acestuia în Spania în mai 2018. Pe scurt, rolul grupului operativ nu poate să fie sub, subestimat și acest grup trebuie să fie sprijinit astfel încât să poată să-și ducă la îndeplinire sarcinile. Are nevoie de resurse suficiente astfel încât să facă verificările necesare. În al doilea rând, atunci când e posibil, grupul operativ trebuie să aibă informații esențiale date de statele membre, de exemplu cu privire la statutul de refugiat al unei anumite persoane. Și am, am dacă citiți răspunsul inter- Interpol veți vedea mai multe informații în acest sens. Apoi, birourile centrale naționale trebuie să respecte solicitările Interpol de a corecta informații și a șterge date din bazele de date interne și Interpolul în același timp trebuie să-și folosească puterile pe care le are sub Constituție, în cazul în care nu există o conformitate. În al treilea rând, în ceea ce privește datele, îi dau din nou cuvântul Gabrielei să ne mai spună câte ceva. în ceea ce privește protecția datelor. vă vorbesc în această subcomisie pentru drepturile omului. Bineînțeles că e un subiect care a fost menționat de mai multe ori, mai ales de la intrarea în vigoare a GDPR-ului și a directivei cu privire la schimbul de informații între autoritățile polițienești la nivel european. Acest subiect e unul în continuare important și foarte dezbătut în Uniunea Europeană, pentru că există această reformă recentă pe care o menționasem înainte. În acest sens, în primul rând, Trebuie să ținem cont de faptul că Interpolul cu 198 de state membre care fac parte din el are de a face cu 194 posibile sisteme de reglementare privind protecția datelor. Și în acest scop aș face în primul rând câteva, aș, l-aș, lăuda pe, l-aș felicita pe ofițerul pentru protecția datelor de la Interpol care se află aici și care ne va răspunde la întrebări. Vreau să-i mulțumesc pentru eforturile foarte mari pe care le fac astfel încât să poată să acomodeze atât de multe diferențe culturale, practici, tradiții care există în, autori- în autoritățile de poliție naționale. Activitatea principală a Interpol se axează pe acest schimb de date din acest motiv, eforturile de protecție a datelor în cadrul Interpol au început acum mult timp, odată cu alte eforturi în ceea ce privește reglementarea protecției datelor în anii 80, în anii 90, apoi la începutul anilor 2000. Interpolul are de asemenea și reguli specifice, reguli cu privire la protecția datelor, propriile sale reguli și în ceea ce privește transmiterea datelor, aceste reguli reiau principii fundamentale care există în domeniul protecției datelor în ceea ce privește accesibilitatea, legalitatea, posibilitatea de a fi consultate informațiile pe care le au autoritățile cu privire la anumite persoane și apoi și căile de atac pe care, le care există, astfel încât să se poată cere corectarea sau ștergerea datelor care nu mai sunt corecte. Mă întorc la responsabilitate, punctul despre care va vorbi deja colegul meu. Mai multe ONG-uri au spus pe parcursul anilor că nu există suficientă transparență uh, despre cum pot indivizii afectați să se bucure de drepturile pe care le au la protecția datelor în acțiunile de apel în Interpol. Aceste ONG-uri au invocat și faptul că Interpolul ar trebui să se ocupe într-un mod mai strict de responsabilitatea statelor membre care nu respectă regulile de protecție a datelor, mai ales articolul 131, 130 și 131 în ceea ce privește regulile de procesare a datelor în Interpol. Aici Interpolul poate să ia măsuri împotriva statelor care încalcă principiile drepturilor omului. Pot să le atragă atenția și să le facă să respecte aceste reguli mai târziu când apar asemenea incidente. Un lucru important pe care l-am mai menționat în întregul nostru raport Interpolul a făcut un, sta, un studiu, un studiu care a fost făcut de fapt de Centrul de Informații de la Universitatea din Namur în 2011. reforma care există la nivelul Uniunii Europene, Consiliul Europei, eforturile care sunt făcute la organizațiile regionale și naționale. Ne-am ocupat de toate acestea și am inclus în recomandările noastre o revizuire asemănătoare care să fie făcută în cazul Interpol. Interpolul ne-a spus că s-a făcut o asemenea evaluare în 2018 și este în desfășurare. Cu toate acestea, în ceea ce privește o evaluare a riscurilor în protecția datelor, noi încurajăm Interpolul să introducă bune practici și pentru birourile centrale naționale și să se asigure că în mod constant întreprind asemenea sondaje astfel încât să avem o privire de ansamblu actualizată la protecția datelor la nivel de statele membre și dacă e necesar, de acum înainte să nu ezite să întreprindă măsuri împotriva statelor care nu respectă regulile. Aș mai menționa una dintre recomandările noastre în ceea ce privește posibilitățile de căi de atac la Interpol. Am făcut o recomandare să se stabilească o autoritate sau un punct de contact pentru, la care se poate să acceseze persoanele, un fel de ombudsman. Ar putea fi o altă posibilitate pentru o cale de atac în cadrul Interpolului. Astfel, persoanele ar putea mult mai repede și mai devreme să introducă plângeri sau să discute despre situații în care drepturile omului au fost încălcate. Pe parcursul studiului, din raportul ONG-urilor și interviurile făcute cu ele, am aflat că în medie munca în ceea ce privește evaluarea unui caz înainte să ajungă la Interpol e îndelungată. E nevoie de un timp îndelungat, între 4 și 9 luni, dacă nu greșesc, bineînțeles, Interpolul ne poate da informații mai actualizate. Oricum, e un interval de timp lung. Vorbim aici de limitarea libertăților personale, o persoană care este reținută pentru investigații până și pentru 24 de ore din motive nefondate, suspiciuni nefondate sau pe o notiță care nu a fost făcută așa cum trebuie și e prea mult și nu e admisibil, bineînțeles. Uh, Iată de ce noi noi recomandări, de fapt, în tot studiul nostru ca să se pună pe picioare modalități și căi de atac uh, mai rapide. Asta, bineînțeles, ține de nivelul național, uh, mai ales în Uniunea Europeană, pentru că aici statele naționale, statele membre au obligația de a garanta respectarea uh, deplină a drepturilor omului, dar și protecția datelor personale din aceeași perspectivă. M-aș opri aici, dar nu înainte de a, nu, de a repeta ceea ce a spus domnul uh, profesor Vandal la începutul studiului uh, ca principale puncte. În primul rând, uh, trebuie spus că Interpolul face foarte multe pentru a îmbunătăți cooperarea poliționească internațională Activitatea sa nu este întotdeauna vizibilă, însă ea există când vine vorba deci de această cooperare polițienească și pentru asigurarea uh, unui grad înalt de siguranță pentru cetățeni. Bineînțeles că trebuie să se facă eforturi mai mari pentru ca să ne asigurăm că și noi, și toată civilă, și dumneavoastră, instituțiile și agențiile europene, dar și uh, ceilalți cetățeni uh, uh, au posibilitatea de a trage la răspundere Interpolul, dacă este cazul, și de asemenea același simț a răspunderii să uh, revină și statelor membre în contextul schimbului de informații legat de cooperarea polițienească. Bineînțeles că și Parlamentul European ar putea să facă lobby în Uniunea Europeană pe lângă statele membre pentru a folosi măsurile uh, la dispon, disponibile uh, ca uh, măsurile să fie deci implementate, dar și pentru a îmbunătăți uh, acest trage la răspundere din punct de vedere procedural și juridic. De asemenea, să se încurajeze Interpolul pentru a-și spori nivelul de transparență, atât când vine vorba de cazurile individuale, dar și când vine vorba de operațiunile desfășurate în cadrul acestei organizații. În ultima perioadă, personal, eu am observat că s-au făcut eforturi uh, mai mari când vine vorba de prezența mediatică a Interpolului și, de pildă, E foarte clar că um, Interpolul a fost uh, prezent în opinia publică cu o serie de acțiuni uh, încununate cu succes și ne-am dorit, bineînțeles, o astfel de prezență a Interpolului mass media, ca, deci ea să continue. De asemenea, încurajăm Interpolul pentru a pune în continuare în aplicare politica pentru refugiați și toate reformele care au început să uh, fi aplicate din 2015 încoace, fără a uita, bineînțeles, de a-i felicita pentru toate aceste eforturi pe care le-au depus. Și, bineînțeles, așteptăm uh, întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dăm cuvântul doamnei Rodriguez. Good afternoon. Bună ziua, mă numesc uh, Mary Rodriguez sunt uh, de la Consiliul General al Interpolului și înainte de a începe prezentarea mea, aș dori să spun că um, doamna Florence Aduber de la Comisie, care se ocupa direct de acest dosar, trebuie să fie prezentă și a pregătit și o declarație, probabil că ați primit-o sau poate că nu. În sfârșit, uh, noi suntem uh, ei sunt o, un organism independent, acest CCF, urma deci să fie o declarație care trebuia să fie prezentată aici, însă dânsa uh, nu a putut să vină din cauza unei probleme cu trenul. Acestea fiind spuse, mulțumesc Parlamentului European, uh, Comisiei DROA, pentru invitația care mi-a fost uh, trimisă pentru a discuta împreună acest raport referitor la altele roșii Interpol în raport se recunoaște importanța multiplelor reforme realizate în ultimii ani, dar se fac și recomandări pentru îmbunătățirii uh, în continuare a muncii Interpolului. Și suntem aici pentru a discuta aceste probleme, aceste recomandări și, de altfel, și reformele care sunt în curs. Așa cum au spus autorii studiului, acest sistem de alerte sau notificări roșii este foarte important pentru statele membre, pentru că în fiecare an sunt arestați zeci de mii de uh, indivizi periculoși și teroriști. Iată de ce integritatea acestui sistem de alertă este foarte importantă pentru fiecare stat membre. Interpolul se concentrează pe integritatea sistemului de notificări și transmisii în toate uh, 109, cele 924 de state membre ale Interpolului. 194. Noi luăm foarte în serios orice fel de chestiuni care pot fi uh, aduse în discuție în legătură cu toate instrumentele pe care noi le, noi le utilizăm. Așa cum au spus autorii studiului, vreau să spun încă o dată că acest sistem de alerte roșii nu este un mandat internațional de arestare, este doar o solicitare de cooperare pe baza unui mandat de arestare emis într-o țară sau alta. Fiecare stat membru, fiecare stat în general poate să uh, dea sau nu curs uh, unor acțiuni după uh, această alertă sau notificare roșie în funcție de propria sa legislație. este vorba deci de o hotărâre suverană a fiecărui uh, stat. Uh, vreau să subliniez câteva dintre reformele pe care noi le-am întreprins în ultima vreme. Cele mai importante dintre ele, în primul rând, noi am pus uh, la punct un grup operațional multidisciplinar uh, care să facă o analiză robustă a conformității juridice a acestui sistem al nostru de notificări și transmisii. Uh, secretarul general este și el în acest proces. În 2015 în 2011 am avut o politică de refugiați care a fost apoi, apoi preluată de către Interpol, pusă în aplicare pentru a acționa în spiritul declarației pentru drepturile omului, așa cum apare și în Constituția noastră a Interpolului, la articolul 2, o obligație care apare în regulamentul nostru cât privește procesarea datelor pentru aceste alerte și transmisie. Această obligație noi o luăm foarte în serios prin această politică. Dacă o, uh, o, o țară confirmă statutul de refugiat și uh, există o alertă roșie care este transmisă, iar persoana respectivă se teme de anumite uh, urmări juridice, statele respective sau statul respectiv trebuie neapărat să-și actualizeze informațiile referitoare la această persoană ca atare. În baza de date, uh, aceste informații nu sunt la dispoziția statului membru decât după ce se face evaluarea conformității respective. Articolul 3 din Constituția noastră a Interpolului este la dispoziție. Vedeți care este transparența la care dorim să ajungem și așa mai departe. În 2016, adunarea generală a Interpolului a adoptat uh, o serie de reforme pentru dosarul, pentru a organiza acest organism CCF, organism independent. El este autorizat uh, să primească plângeri de la persoane, iar hotărârile sale sunt uh, acum obligatorii. Uh, și o decizie de neconformitate din partea CCF uh, înseamnă că secretarul general nu poate să dea curs uh, alertei respective. În sfârșit, având în vedere statisticile care au fost aici subliniate, de către colegii care au redactat raportul, vreau să spun și eu câte ceva. În 2018, Secretariatul General a început să analizeze numărul mare de uh, alerte roșii și de persoane căutate, uh, având în vedere reformele inițiate în 2016 pentru protecția datelor persoanelor. Mass media și uh, Unitatea Internațională au evidențiat niște cazuri și atunci trebuia să vedem care este și conformitatea. Um, acest proiect uh, foarte ambițios uh, a fost uh, realizat mulțumit unor țări cum ar fi Slovacia, Germania, Suedia um, și Croația care s-au, depus, care s-au oferit pentru a face acest gen de analiză împreună cu noi și asta sub patronajul președinției estone. Colegii de asemenea au vorbit despre cadrul nostru general de protecție a datelor la Interpol. Eu sunt însoțită aici de către colega mea care este ofițer pentru protecția datelor, care poate să vă răspundă la întrebări, dacă le aveți, legătură cu protecția datelor la Interpol din 1982 pentru a aduce garanții, având în vedere standardele naționale în materie. Uh, Interpolul și-a tot actualizat datele în ce privește protecția uh, standardul în ce privește protecția datelor personale. De pildă, în 2011, regulile Interpolului au fost actualizate și se cere ca fiecare stat, membru, ca fiecare stat să desemneze un ofițer pentru protecția datelor care să raporteze direct Secretariatului General. Și asta conform ultimei reforme din 2000 16. Avem un uh, ofițer pentru protecția datelor deci central la Interpol. El face training, uh, se sensibilizează în cadrul organizației în legătură cu aceste aspecte și se asigură că există privacy by design, adică anumite soluții care să favorizeze direct uh, viața privată statele membre care au uh, ofițeri pentru protecția datelor uh, fac traininguri în acest sens. Acestea, bineînțeles, sunt costisitoare și, bineînțeles, cooperarea tuturora și punerea în comun de resurse este foarte salutară. Aș dori să fac câteva comentarii uh, în ce privește recomandările din raport și ce dorește Interpolul să facă pentru a îmbunătăți situația. În primul rând, sprijinim uh, recomandările raportului pentru a actualiza anexele de articolul 3 și 2 Articolul 2 din Constituția Interpolului, așa cum s-a spus, cere o asistență reciprocă polițenească cu respectarea legilor naționale, dar și a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Articolul 3 din aceeași Constituție Interpol spune că organizația noastră poate să facă orice fără a împieta Uh, anumite uh, valori. Este nevoie de uh, transparență când vine vorba de aceste măsuri pe plan internațional. Ne mulțumește și faptul că Uniunea Europeană și statele membre au participat și participă la aceste eforturi. Apoi vreau să spun că analiza noastră de conformitate s-a bazat pe ce date aveam noi la dispoziție la momentul publicării, în momentul în care apar noutăți, Uh, și când apar acestea, grupul operațional le examinează pentru a verifica conformitatea. Astfel, având în vedere noile date primite și multele sta, uh, cazuri individuale care au fost uh, identificate, noi le-am analizat, dar am observat că, bineînțeles, propria noastră analiză încă nu este la zi. În sfârșit, refugiații și articolul 2. Anumite state membre, în mod regulat și proactiv, împărtășesc uh, confirmări în scris în legătură cu statutul de uh, refugiat. În momentul în care primim aceste confirmări scrise de la statele membre, cum că o persoană a primit statut de refugiat, informațiile legate de această uh, persoană vor fi șterse profit de această ocazie pentru a vă sugera cum puteți să ne ajutați dumneavoastră pe noi. În primul rând, ar fi foarte important să transmiteți în statele dumneavoastră respective cât de important este să faceți schimb de informații cu Interpolul. Orice informație este binevenită pentru a spori uh, conformitatea cu propriile noastre reguli și cu dreptul internațional. Cu garanțiile de rigoare, noi considerăm că este o bună practică pentru un stat uh, să uh, împărtășească informații legate de statutul de refugiat sau azilant. Atunci când asta se întâmplă, noi trebuie neapărat să asigurăm protecția acestor date și anonimatul, așa cum se cuvine. Mai mult decât atât, în anumite țări au reguli legate de confidențialitate care înseamnă că asta deci care nu le permit să împărtășească aceste date, dar ele pot să ofere niște derogări în funcție de cazurile care se prezintă. În momentul în care se refuză extrădarea, statele acest membre trebuie să informeze secretariatul general în lumina articolelor 2 și 3 din Constituția noastră, deci cu aceste justificări. CCF-ul primește informații direct de la persoane uh, și indivizi, pe când secretarul, secretariatul general primește informații de la state în condițiile în care se așteaptă confirmarea veracității uh, unor informații care nu provin din uh, surse guvernamentale. De asemenea, există și informații de ordin financiar și altele care împărtășite ne pot ajuta în munca noastră. Uh, aceste resurse ne pot ajuta apoi pentru a evalua notificările existente, pentru a pune în aplicare bune practici sau uh, altele legate de sistemul nostru de alerte și transmisii sau difuzări. În uh, concluzie, vreau să spun că Interpolul își păstrează vigilența, vigilența când vine vorba de sistemul de alerte roșii și, așa cum am spus, uh, Astăzi, procesele noastre sunt în permanență revizuite, ca și procedurile. Așteptăm cu nerăbdare informații de la guverne, state, ONG-uri și așa mai departe, pentru a vedea gradul de conformitate a tot ce publicăm noi și uh, difuzăm. Continuăm dialogul cu partenerii noștri, cu părțile interesate care aduc o contribuție atât de valoroasă la punerea în aplicare atâtor uh, reforme pe care noi le-am inițiat. În numele Interpolului și a Secretariatului General vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-o dați de va, a vă da aceste informații recente și încă o dată numele CCF-ului, acest organism uh, uh, independent care nu poate fi reprezentat astăzi aici, exprim scuzele de rigor vigoare. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Nu avem mult timp, însă poate o dezbatere poate să aibă loc. O scurtă dezbatere, doamna Sargentini, vă rog. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Mulțumim cercetătorilor și reprezentantei Interpolului. Înțeleg cum s-a îmbunătățit situația de-a lungul anului îmi aduc aminte de prima întrebare scrisă pe care am trimis în 2013 prin Comisia Libe, când era vorba de persoane care erau azilanți în Europa, dar care au fost arestați pentru că erau în vacanță în altă parte în Europa ca să fie extradați. Iar atunci Interpolul era o cutie neagră, nu puteai să clarifici dacă cineva avea o notificare roșie și atunci se folosea cu fel și fel de proiecte. <clears throat> Aceste proiecte de notificări roșii nu mai există în sistem. Era o manieră foarte clară pentru a regimuri din afara Europei să nu primească o asemenea notificare oficială, dar să-i caute în continuare pe respectivii. Însă mai e o problemă, faptul că nu știm dacă există o notificare roșie sau nu și nu putem afla decât dacă facem un fel de așa încercare și eroare. Te duci undeva, găsești și constați dacă ești arestat sau nu, ceea ce e cam riscant. Și e o modalitate tipică, iar aici Uniunea Europeană poate îmbunătăți lucrurile. Se întâmplă de foarte multe ori în Spania. Mi-aduc aminte de un rus din Finlanda, Hamza Alțin, un turc din Suedia, Bill Brawler, cu toții au fost arestați în Spania, iar primii dintre ei erau acolo în vacanță. Au fost arestați în Spania și a fost foarte greu să ne asigurăm că nu sunt trimiși înapoi în Turcia sau în Rusia. Deci cum ne asigurăm că nu se mai întâmplă așa ceva în mod constant? și n-ar fi mult mai ușor dacă cineva ar putea să verifice dacă există o notificare roșie sau nu. Un jurnalist european care lucra în Egipt la Al Jazeera nu știa dacă poate să iasă din Uniunea Europeană, să ducă în Orientul Mijlociu, pentru că ar putea să, putea să existe o notificare roșie. Dumneavoastră spuneți că prin Eurodac Uniunea Europeană ar putea să clarifice cu Interpolul cine are uh, Uh, statut de azilant. Eu vă propun invers. Mi se pare riscant dacă clarificăm cine are statut de azilant în Europa sau nu. De multe ori, țara de origine nu știe de unde a primit persoana respectivă azilul. Deci hai să facem invers, să vă asigurați dumneavoastră să, că puneți o întrebare și să primim noi un răspuns dacă există notificare roșie sau nu și încă o îmbunătățire la îmbunătățirile deja făcute. N-am putea să prim, facem, uh, eu știu, un fel de uh, evaluare uh, de către societatea civilă la CCF pentru că multe îmbunătățiri au fost făcute sub presiunea unor organizații cum ar fi Fair Trial, care a arătat cazurile acestor persoane care au fost prinse cumva în mijlocul furtunii. Deci, ca urmare a presiunii publice și a societății civile, ar trebui să avem și un fel de control al societății civile pe notificările roșii. Mulțumesc! Mulțumesc, Barbara! Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru studiu. Nu l-am citit în totalitate, am citit doar recomandările. Spuneți în rezumatul studiului că faceți niște recomandări și anume să se mai parcurgă niște etape pentru a asigura punerea în aplicare totală a reformelor recente. Poate că a fost o întrebare adresată Comisiei sau Serviciului European de Acțiune Externă. Ce putem noi să facem ca să urmărim acest lucru? Apar de, de multe ori această întrebare, cum este pusă în aplicare reforma? Și apoi, ce puteți face sau ce anume aveți posibilitatea să spuneți? există vreo tendință a unor țări anume în care se folosesc abuziv notificările roșii ale Interpolului? E posibil să ne spuneți acest lucru și poate, de asemenea, să discutați cu aceste țări. Poate ca în viitor să nu se mai întâmple așa să nu mai folosească abuziv atât de ușor notificările. Și o a treia întrebare care se referă și la noi, Comisia pentru Drepturile Omului. Și noi am avut probleme în calitatea noastră de comisie că n-am avut acces la informații. Cine dintre musafirii noștri ar putea să fie pe această listă sau nu? Acum lucrurile s-au mai reglementat. Ce face Parlamentul și cu o comisie ca a noastră în situația în care vrea să știe dinainte sau dacă vrem să informăm persoana invitată, uh, eu știu cum ar fi președintele Congresului Mondial al Uigurilor uh, ca să vină aici să n aibă probleme. Dacă puteți să repetați a doua întrebare, nu știu dacă am auzit-o așa cum trebuie. Uh, Uh, întrebarea era mai adresată Comisiei sau Serviciului European de Acțiune Externă. În ce măsură pun ele în aplicare aceste recomandări? O recomandare din studiu spunea că Interpolul trebuie să facă mai mult pentru a îmbunătăți, deci cred că trebuie să dăm urmare a acestei chestiuni. Nu putem să facem mereu câte o audiere pe un asemenea subiect ar fi bine dacă ar putea Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să vadă cum poate să facă controlul în mod regulat. Da, mulțumesc. Mandiamo per iscritto la Da, cred că asta o să trimitem uh, ca întrebare în scris Comisiei pentru că uh, o să vedem, o să vedem dacă o să și răspunde. Vă rog, cine începe dintre dumneavoastră pentru a răspunde pe scurt? Doctor Landa, Okay. La întrebarea aceasta ce se poate face în legătură cu recomandările noastre, nu foarte multe din partea dumneavoastră, este absolut clar că nu e forumul în care se pun în aplicare acele recomandări. Dar simpla organizare a acestei reuniuni este importantă, nu trebuie subestimată. Și apoi și faptul că astăzi am avut multe informații pe masă datorită acestei întâlniri, apropo de ce se întâmplă. Deci există nu o conștientizare care nu trebuie subestimată, dar altfel cred că noi am revenit la punctul principal menționat la început, și anume că pe de o parte trebuie exercitată presiunea, așa cum au spus colegii dumneavoastră, este o chestiune excepțională. Sigur, presiunea exercitată a fost foarte importantă din 2011 până în 2014. Dar e greu să ne imaginăm că nu avem un Interpol puternic. Deci punerea în aplicare sau susținerea uh, construirii unei asemenea baze este o chestiune importantă. Nu cred că vreau să intru în mai multe detalii în această temă, însă trebuie să colaborăm, asta e foarte important. Și să nu uitați că sunt și alte modalități de a împărtăși informații. Interpolul nu e singura posibilitate. Sunt țări care au rețele alternative, care n-au același mecanism de responsabilitate ca Interpolul. Deci putem să spunem că există concurență Există o rețea care poate funcționa doar dacă are membri. E un lucru foarte greu uh, de la care se poate porni pentru a construi responsabilitate și asumarea răspunderii. Însă vreau să mai menționez ceva. Se pune problema din două sensuri e posibil ca jurnaliștii, persoanele să sau alții să știe dacă pe numele lor este emisă o notificare roșie, într-o măsură oarecare e o problemă de actualizare. Problema despre care am vorbit pe larg. În bazele de date naționale din lume, deși Interpolul poate să actualizeze sistemul central de informații, notificările rușii sau informațiile despre notificări sau transmisiile pot să rămână în uh, bazele de date naționale. Vreau să spun foarte ferm că Interpolul nu răspunde de ce face o autoritate națională și nici nu poate să fie răspunzător. Totuși, din perspectiva drepturilor omului, din perspectiva persoanelor, persoanele Uh, persoanelor nu le pasă cine are răspunderea pentru informațiile respective. Lor le pasă că există informațiile. Deci e o problemă din perspectiva drepturilor uh, persoanei respective și faptul că rămâne într-un sistem, informațiile rămâne într-un sistem, notificarea roșie sau a, uh, mandatul de arestare, deși a fost actualizată la nivel central. Aici e o problemă lipsa de control asupra datelor în care au fost partajate cu un stat membru. Și mai vreau să spun ceva. Dacă ar trebui să existe o posibilitate de a putea afla dacă pe numele personal există o, o notificare roșie, asta e o chestie politică E o chestie de strategie. În ce măsură ar fi posibil așa ceva? Sigur că e posibil, dar dacă e idee bună sau nu, nu știu, nu cred că noi putem să răspundem. Eu în niciun caz nu sunt competent să răspund la această întrebare. Mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc dacă persoanele pot să afle dacă sunt supuse unei notificări roșii. Știm că există informații delicate din activitatea polițienească care nu pot fi partajate cu publică, dar știm că și persoana respectivă trebuie să aibă sentimentul că poate călători fără a avea grija că va fi arestat. Există cel puțin posibilitatea de a face o cercetare prin Comisia pentru Controlul Dosarelor Interfol. Eu nu pot să vorbesc în numele lor, dar știu că în statutul lor și în documentele prezentate de ei care pot fi examinate, uh, iar acolo persoanele pot să facă uh, o cerere de acces, request for access, și să afle dacă persoana respectivă apare în baza de date a Interpolului, iar Comisia pentru controlul dosarelor Interpolului va face o analiză și va prezenta persoanei respective anumite informații legate de această cercetare. Iar în cazurile în care uh, persoanele au avut notificări emise pe numele lor și eliminate pot să primească un certificat de la Secretariatul General care arată că persoana respectivă nu mai este cunoscută, nu se mai găsește în bazele de date ale Interpolului. Deci încercăm să colaborăm cu Comisia pentru controlul dosarelor Interpolului și cu statele membre astfel încât să putem partaja anumite informații cu persoanele fizice, să le spunem dacă pot fi, dacă apar în uh, baza de data a, a Interpolului. Cam asta este tot ce pot eu spune în acest moment. Mulțumesc! Concludere qui. Da, trebuie să ne oprim aici. Vreau să mulțumesc uh, oaspeților noștri și autorilor studiului, studiu care ne va ajuta în activitatea noastră. Uh, nu numai la comisia noastră și la celelalte comisii de specialitate din Parlament. Mulțumesc și reprezentanților Interpolului. Și, bineînțeles, ne dorim ca acest proces de reformă care a început acum ceva vreme să continue, astfel încât să se asigure în aceeași măsură și uh, justiția, dar și uh, protecția persoanelor vizate. Vă mulțumesc foarte mult și trecem la următoarea parte a ședinței.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 Bine. Passiamo al prossimo punct. Foarte bine. Trecem acum la un schimb de vederi ce privește activ activiștii pentru protecția mediului din Iran, care sunt în închisoare. După cum știți, subcomisia noastră deseori aduce în discuție cazurile acestor activiști pentru drepturile omului, indiferent de profesia lor sau de domeniul în care activează, care de multe ori sunt puși uh, sub acuzare, sunt aruncați în închisoare, în ciuda activităților pacifice și legitime. Este o evoluție cât se poate de îngrijorătoare pe care o remarcăm în multe cazuri așa cum uh, au crescut ca număr, uh, numărul de cazuri și de procese intentate activiștilor de mediu. Uh, în lume și se pare că și în Iran avem această evoluție. Se pare. Anul trecut, un grup de activiști pentru mediu de la Fundația Persan Wildlife Heritage a fost, uh, deci, a fost uh, arestat, arestați acești oameni și cu, puși sub acuzații foarte grave, ei riscă pedepsa cu moartea. Uh, unul dintre aceste persoane a murit în închisoare în februarie la Teheran în 2018 în circunstanțe cât se poate de neclare. Anul trecut, în februarie 2018, un trimis special de la ONU, organizații civice și academice au semnalizat uh, această situație, au cerut o anchetă individuală în ce privește moartea domnului Elmami uh, și, în general, uh, pentru a vedea ce se, ce se petrece cu aceste persoane, acești activiști pentru medii, mediu. Și noi, la Comisia DROA, am hotărât că este important să ne interesăm de soarta acestor persoane persoane care sunt deținute în, în condiții neclare și cărora li se smulg mărturii uh, sub imperiul forței care pot fi folosite apoi în proces, la procese împotriva lor. Și deseori uh, avocații care le, le sunt trimiși nu pot să evalueze bine dosarul, lucrurile se petrec în fața uh, ușilor închise. În orice caz, este foarte îngrijorător uh, faptul că uh, se uh, vehiculează ideea pedepsei cu moartea împotriva acestor activiști de mediu. În condițiile activitățile lor sunt pur legitime și nu sunt cu caracter politic în interesul Iranului și în interesul nostru al tuturor aceste preocupări de mediu. În același timp, trebuie să reamintesc uh, că și alții sunt uh, vizați de pedepsa cu moarte, persoane din cadrul minorităților, de pildă curdă. Astăzi uh, îi avem printre noi cercetători uh, iranieni de la Human Rights Watch care au documentat pe larg aceste situații. Și, de asemenea, au ascultat mărturii uh, Uh, din partea unor deținuți, dar acolo identitatea nu va fi dezvoluită la cererea lor. Cu acestea dau cuvântul doamnei uh, Tara Săperifar, care este cercetătoare pe Orientul Mijlociu și Africa de la Human Rights Watch. Vă rog frumos! Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte că ne dați posibilitatea să vorbim despre această situație foarte grea. Ne preocupă în continuare drepturile omului în Iran. S-au fost proteste în toată țara față de deteriorarea condițiilor economice, a corupției guvernului și a frustrării populare față de lipsa de libertăți sociale și politice, arestări arbitrare și încălcări ale legii. Guvernul uh, și-a strâns uh, șurubul în jurul apărătorilor drepturilor omului care se, sunt puși față în față cu acuzații care pot duce la pe timp foarte lung în închisoare. Uh, foarte mulți dintre ei au rămas în spatele grații, gratilor pentru că au luptat pra împotriva acestor persoane. Alții uh, servesc sancțiuni pedepse de 10 ani și au fost aretați pentru a doua oară pentru că au apărat drepturile lucrătorilor dintr-o fabrică de zahăr, din trestie de zahăr. Însă acum atrag atenția asupra unui caz anume, cazul 8 a opt luptători pentru mediu din Iran Procesul a început în ianuarie. Astăzi a fost a cincea audiere, a cincea ședință de judecată, când s-au prezentat actul de acuzare. Sunt mai multe probleme care ne preocupă legate de această situație a drepturilor omului în Iran. Am aflat despre acest caz în februarie 2018, în momentul în care fami- familia lui uh, Avus Seyed Amami care este, era profesor universitar iraniano-canadian, uh, ne-a adus la cunoștință faptul că a murit în detenție. Apoi, în, uh, mai devreme, de, uh, înainte de acest lucru, garda revoluționară italiană îl arestase împreună cu alți militanți pentru mediu toți membrii ai unei fundații pentru mediu din Iran care se ocupau de proiecte de mediu și care au fost acuzați că sub acoperirea acestui proiect încearcă să facă spionaj. Autoritățile au susținut că domnul Saed Amami s-a sinucis, dar până astăzi nu s-a făcut niciun fel de anchetă transparentă din care să reiasă din ce cauză a murit. În schimb, Uh, soția lui nu poate călători și nu se poate uh, duce la familia din Canada. După ce a ieșit la iveală moartea acestui activist, uh, s-a dat un video în care a fost acuzat că este spion, deși nu există nicio dovadă în acest sens. Au fost torturați, tratați prost. În primele două înfățișări în instanță, o femeie de 31 de ani care s-a alăturat acestui ONG a spus judecătorului care este pe, uh, sancțiuni, pe lista de sancțiuni a Uniunii uh, a ONU că a fost torturată ca să facă mărturisiri. Nu există niciun indiciu din care să reiasă că de fapt instanța investigează aceste acuzații de uh, tortură, dar procurorul nu a fost acolo și totuși este doar un exemplu apropo de modul în care se întâmplă încălcări ale drepturilor omului în acest caz. Uh, acești activiști de mediu au, sunt deținuți pentru o perioadă foarte lungă, lungă chiar și pentru Iran, e vorba de 10 luni, în care n-au avut acces la avocat. Procedura penală în Iran obligă ca cei care sunt acuzați de asemenea infracțiuni să aleagă un avocat dintr-o listă prestabilită. Dar uh, în acest caz, încălcând standardele internaționale, chiar și legea internă a Iranului, uh, Iranul a limitat dreptul acestor persoane la avocați care fuseseră preaprobați de uh, puterea judecătorească chiar în perioada dinaintea procesului. Am aflat de asemenea că și avocații care sunt aprobați de puterea judecătorească înainte de proces n-au reușit să ia legătura cu clienții nici în timpul procesului și nici după proces. În noiembrie și cam cu o lună după încheierea anchetei, procurorul de la Teheran a anunțat că pentru patru dintre ei uh, acuzațiile au fost răspândirea corupției pe pământ, care poate duce la pedepsa cu moartea. În acest caz, patru persoane sunt acuzate de corupție, patru de spionaj și o persoană este uh, acuzată de adunare în, uh, potriva siguranței naționale. Nu există nicio dovadă. Familiile și avocații n-au văzut actul de acuzare înainte de începutul procesului în spatele ușilor închise în ianuarie 2019. Actul de acuzare se bazează pe mărturii obținute prin tortură și mai e un punct pe care vreau să-l aduc în discuție, influența diverselor forțe politice și de servicii secrete care au un impact asupra acestor persoane deținute de mai bine de un an. Ca urmare a morții lui Cavuseyed Emami, președintele Roani a înființat o comisie cu Ministerul pentru Informații Secrete din care a reieșit că nu există niciun fel de dovedă că ar fi comis vreun act de spionaj. Acum câteva săptămâni, un membru al Parlamentului, Mahmoud Saed, a spus clar că, de fapt, Consiliul de Securitate Națională n-a găsit nicio dovadă în sensul acuzațiilor. Totuși, aceste persoane au rămas în detenție, iar forțele de securitate care i-au arestat par hotărâte să meargă mai departe cu acuzațiile. Formație, fundația despre care vorbeam pentru protecția mediului era bine văzută la ONU și nu există nicio dovadă care să sugereze că persoanele acestea ar fi făcut vreun act ilegal sau vreun alt act fără permisiunea autorităților. Human Rights Watch din documentul din 2014 spune că lucrurile în Iran, situația a escaladat și se spune acolo că persoanele percepute ca având legătură cu Occidentul au fost arestate sau alte organizații, cum ar fi ministerele, conform cărora n-au găsit niciun fel de dovadă. După încheierea negocierilor pentru arma nucleară, pentru forțele nucleare, Comenii a vorbit despre eh, interferențe ale forțelor străine în viața iraniană și s-au axat împotriva mai multor persoanele care sunt văzute ca persoane care se ocupă de cooperarea internațională. Un exemplu clar al acestei ciocniri de putere este Abdullah Rasuni, care este membru al echipei de negociere pentru problema nucleară în Iran. Atât lipsa de anchetă, cât uh, și uh, impunitatea pentru încălcările grave și lipsa unui proces corect nu se limitează la aceste case, pentru că sunt multe alte încălcări în uh, Iran, iar autoritățile judiciare merg înainte și încalcă toate garanțiile care ar trebui să existe conform standardelor uh, internaționale. În momentul în care Uniunea Europeană vrea să aibă legături cu Iranul pe discuții de pace și securitate, este foarte important ca Parlamentul European și Comisia dumneavoastră să acționeze astfel încât să se asigure că asemenea cazuri a acestor persoane care sunt activiști de mediu să nu fie uitați. Mulțumesc foarte mult! Grazie.